de moțiuni de rezoluție, dar în primul rând am să dau cuvântul domnului comisar Oettinger. Este primul vorbitor. The floor. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten. Doamnă președinte, stimate doamne, stimați domn deputați, Comisia Europeană mulțumește Parlamentului pentru că a organizat această dezbatere. Ne bucurăm că avem ocazia să discutăm rezoluțiile dumneavoastră pe tema masacrului din Srebrenica. E vorba de o activitate foarte importantă a ă, instituțiilor europene. La 20 de ani de la aceste evenimente, suntem ă, cu gândul alături de familiile victimelor și apropiații lor de toți cei care au pierdut pe cineva în acest masacru. De asemenea, ne gândim la victime și trebuie ca Europa și lumea să facă tot ce e posibil ca să protejeze victimele, să nu se mai repete așa ceva. Genocidul de la Srebrenica de acum 20 de ani nu este un doliu doar pentru zona aceea, ci pentru întreaga Europa. A fost o rană adâncă pentru Bosnia și Herțegovina și ne amintește în permanență obligația morală pe care o avem. Nu trebuie să uităm. E vorba de politicienii aleși din Bosnia și Herțegovina și din întreaga regiune cu toții trebuie să-și asume răspunderea ca să se comemoreze acest masacru și să se facă dreptate în legătură cu crimele de război, iar uh, făptașii să fie pedepsiți. Este în interesul uh, generației de azi și, a generațiilor, și al generațiilor viitoare. Trebuie ca făptașii să fie aduși în fața justiției, iar adevărul referitor la destinul multor persoane care sunt încă considerate dispărute să fie uh, aflat. E foarte important să se obțină și împăcarea în Bosnia și Herțegovina între diferitele popoare și diferiții oameni. Pentru responsabilii Uniunii Europene, aceasta a fost una din lecțiile cele mai importante din războiul din Balcani. E clar că trebuie să ne orientăm către un viitor al statelor din Balcanii Occidentali în Uniunea Europeană. Aceste state sunt candidate la aderare și trebuie ca um, acest proces să continue la modul cât mai credibil. Acum este vorba și de recâștigarea încrederii între oamenii din Bosnia și Herțegovina și din întreaga regiune, iar Comisia dorește să exprime faptul că comemorarea Srebreniței trebuie să fie un pas către o împăcare cuprinzătoare și nu doar o comemorare a victimelor acestui genocid. Popoarele din Bosnia și Herțegovina și toate popoarele din regiune trebuie să fie conștiente că Comisia Europeană le susține pe calea către Uniunea Europeană. E cea mai bună cale. Trebuie să depășim trecutul și să ne asigurăm că crima aceasta, că, acest genocid, că un genocid ca cel de la Srebrenica nu se va mai repeta. Dorim să mulțumim Parlamentului European pentru rezoluția de astăzi și regretăm faptul că la Consiliul de Securitate al ONU rezolu o rezoluție similară propusă de Regatul Unit a făcut obiectul unui veto al Rusiei și deci nu a fost posibilă. Regretăm faptul că aceste evenimente tragice, care fac parte parte din istoria continentului nostru sunt folosite pentru uh, manevre actuale politice. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Domnul Preda are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Dezbaterea de astăzi, precum și textul pe care am votat, sunt foarte importante, mai ales în contextul în care Consiliul de Securitate al ONU nu a reușit ieri să adopte o rezoluție. Avem datoria de a comemora victimele acestor crime odioase care au avut loc acum 20 de ani la Srebrenica. Suntem alături de victime și de familiile lor. Este o datorie de memorie în calitate de cetățeni europeni. Nu poate exista reconciliere, așa cum fără memorie, așa cum nu poate avea loc reconcilierea fără a se stabili adevărul, indiferent cât de dureros este acesta. Și adevărul este că acum 20 de ani a avut loc un genocid la Srebrenica și îl condamnăm ferm și refuzăm orice încercare de a-l nega pentru că trebuie să apărăm memoria victimelor și procesul de reconciliere. De aceea lansez un apel la adresa liderilor politici din Bosnia-Herzegovina și din regiune să dea exemplul uh, și să facă în așa fel încât societatea să recunoască și să accepte acest trecut dificil pentru a avansa. Și noi trebuie să ne asigurăm că așa ceva nu se va mai întâmpla și să sprijinim Bosnia-Herzegovina și statele din Balcan în Uniunea Europeană. Este cea mai bună modalitate de a le ajuta să depășească aceste momente dificile. Mulțumesc, are cuvântul acum doamna Fayon. Mulțumesc, doamna președintă Într-adevăr, sărăcia și războiul au fost um, punctele de plecare pentru Uniunea de astăzi, care este unită în scopul atingerii păcii, democrației, toleranței și a respectării drepturilor omului. Vă rog, vă dau cuvântul acum pentru că avem o problemă tehnică, dar puteți să continuați, vă rog. În urmă cu 70 de ani, Europa era o Europa însângerată. Sărăcia și războiul au reprezentat uh, cimentul Europei de astăzi, uh, care duce la pace, toleranță, solidaritate și respectarea drepturilor omului. Concilierea trebuie să se facă mai ales acolo unde durerea este mai mare. Bineînțeles că amintirea genocidului este foarte dureroasă dacă ne amintim de moartea celor peste 8.000 de musulmani bosniaci în Srebrenica acum 20 de ani. În urmă cu ceva timp, cancelarul Schröder, la comemorarea evenimentelor de la Auschwitz, spunea că există o provocare aceea de a uita, dar că noi nu vom uita niciodată. Trebuie să aducem omagiul nostru tuturor victimelor acelui masacru de la Srebrenica și a războiului din Iugoslavia, pentru că nu vom ajunge la libertate, justiție și demnitate dacă uităm crimele trecutului sau dacă închidem ochii în fața lor. Srebrenica trebuie să fie un semnal de alarmă pentru a ne da seama că astfel de evenimente tragice nu se pot repeta pe viitor. Mai sunt încă mulți dispăruți și sâmbătă la Srebrenica le vom aduce omagiul nostru. Sper să adoptăm această rezoluție de astăzi pentru că este absolut necesar să apropiem Bosnia de Uniunea Europeană. Este singura cale pentru reconciliere și pentru a depăși uh, dușmania și ajunge la pace. Rezoluția de ieri, din păcate, n-a fost adoptată de către ONU. Pare rău de acest lucru și trebuie să depășim aceste probleme ale istoriei. Este o datorie morală a noastră, a tuturor. Așa cum este de datoria noastră să ajutăm Bosnia-Herzegovina pe drumul spre Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Tomasici. Oga tjedna se u ovomu domu Mulțumesc! Săptămâna aceasta în Parlamentul European comemorăm genocidul de la Srebrenica. Ne gândim la victime și la familiile lor, dar aș dori să profit de această tristă comemorare ca să amintesc și rolul foarte trist pe care l-a jucat comunitatea internațională în acest măcel îngrozitor. A durat aproape patru ani Mm, au trecut aproape patru ani între Bucovar și Srebrenica, dar această perioadă nu a fost suficientă pentru ca informațiile Bucovarului distrus complet și informațiile legate de suferințele civililor și legate de lagărele din întreaga Serbia, Serbie să ajungă uh, în ochii lumii și să se conștientizeze ce se întâmplă în acea zonă. Rezultatul a fost uh, un scenariu groaznic câțiva ani mai târziu, Srebrenica. Numai adevărul duce la justiție și numai justiția duce la pace. Mulțumesc! Jakovčić. Mulțumesc. Domnul Jakovčić. Prie 20 godina dogodio genocid. Mulțumesc. Acum 20 de ani uh, un genocid a avut loc la Srebrenica cele mai oribile crime de război după al doilea război mondial pe solul european. Aceste crime s-au datorat doar faptului că acești oameni erau de altă credință sau naționalitate. Trebuie să construim un viitor pe baza unor valori comune care ne unesc și politicienii din Bosnia-Herzegovina trebuie să admită acest lucru. Trebuie să punem capăt diviziunilor din Bosnia-Herzegovina și să acceptăm faptul că Europa dorește Bosnia-Herzegovina alături de ea și um, trebuie să ne amintim de victimele de la Srebrenica uh, și să fim alături de familiile care încă suferă astăzi. Din păcate, Uh, și uh, persoane de naționalitatea mea au uh, comis crime. Trebuie să acceptăm adevărul. Srebrenica este în continuare simbolul tragediei întregului popor din Bosnia-Herzegovina și de aceea cred că această zi trebuie comemorată și pe viitor. Pentru că trebuie să ne amintim de suferințele de pe întregul teritoriu al fostei Iugoslavie, dar și din restul lumii. Cu toții trebuie să ne întrebăm dacă am fi putut să oprim astfel de evenimente. Trebuie să spunem că, din păcate, comunitatea internațională nu a reușit să facă ceea ce se aștepta de la ea, și anume să prevină masacrul care a avut loc la Srebrenica. Vinovații trebuie pedepsiți și tribunalul de la Haga trebuie să-și facă până la capăt treaba. Îmi pare rău că Națiunile Unite uh, nu a avut îndrăzneala să adopte o rezoluție pe care o așteptăm cu toții, dar e un lucru bun că astăzi aici vom vota o rezoluție comună și trebuie să spunem aici că aceasta nu este o rezoluție împotriva Serbiei sau împotriva poporului serb, este o rezoluție care să ajute Serbia să recunoască viitor, adevărul și să intre apoi în familia europeană. Kiitoksia ja seuraavana edustaja. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Ransdorf. Edustaja Ransdorf. Domnule Ransdorf, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Aș vrea să fac două comentarii. Acest război n-ar fi trebuit să se întâmple niciodată dacă americanii nu l-ar fi făcut pe Izetbekovic să ceară semnarea acordului în 1992. Al doilea comentariu se referă la Radko Mladic și Radovan Karadzic. Vorbim aici despre aceste persoane în textul nostru, dar nu despre persoana uh, care a cauzat totul, domnul Nasir Orici, un om de afaceri din Tuzla, care în 2006 a fost eliberat la Haga. Pentru că uh, martorii fie fuseseră omorâți, fie dispăruseră, fie pur și simplu n-au putut să dea mărturie. Iată de ce a fost eliberat, pentru că nu existau suficiente dovezi. E clar că trebuie să comemorăm acest eveniment, dar acesta nu trebuie să fie sfârșitul. Mulțumesc! Mulțumesc. Și acum domnul Soltes, vă rog. Spuștevali, vă en minuti, ne morăm. Doamnelor și domnilor, într-un minut nu o să pot să numesc toate victimele de la Srebrenica, dar cred că nu trebuie să fugim de adevăr. Trebuie să ne asumăm răspunderea. Iar uh, Organizațiile internaționale joacă un rol foarte important aici. Trebuie să lăsăm tribunalele să lucreze și să comemorăm victimele. Trebuie să comemorăm mamele care și-au pierdut copiii, soțiile care și-au pierdut soții și așa mai departe. Nu putem să aducem victimele înapoi, dar le putem ajuta, asigurându-ne că niciodată nu uităm și nici nu relativizăm victimele acestor infracțiuni. Trebuie să facem asta pentru victime și, de asemenea, pentru că s-au comis aceste crime în numele unor oameni, dar fără ca aceia să-și asume răspunderea directă. De aceea, oamenii nu mai nu pot să trăiască împreună, în mod solidar, într-o societate comună și nu reușesc nici să se apropie de Europa. Mulțumesc, domnul Sinanidos. Mulțumesc, domnul președinte. Amintirea evenimentelor de la Severința ar trebui să învețe noile generații um, despre proporțiile acestor crime împotriva umanității. Din păcate, astăzi, jihadiștii de la Al-Qaeda, Boko Haram și de la statul islamic repetă astfel de crime astăzi. La Srebrenica americanii și germanii doreau să distrugă fosta Iugoslavie unită din motive politice. A fost un atac împotriva unui stat format din popoare slave. Rezultatul acestei politici este vizibil astăzi. În Bosnia-Herzegovina trăiesc oameni de trei naționalități care se urăsc între ei. Serbia a fost alungați din Kosovo și Uh, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei dorește să își însușească numele grec Macedonia. Trebuie să ne amintim de istorie și nu să schimbăm istoria. Mulțumesc. Kiitoksia. Seu. Seuraavana edustaja Plenković. Mulțumesc. Următorul vorbitor este domnul Plenković. Na 20 Mulțumesc, doamna președintă Iată, comemorăm al 20-lea an de la masacrul de la Srebrenica. Și vreau să spun că îmi exprim condoleanțele față de familiile victimelor pe care nu le-au găsit. Noi vorbim aici despre genocidul trupelor sârbe care erau conduse de generalul Ratko Mladic în anul 1995, când au fost asasinați peste 8.000 de musulmani, băieți și bărbați musulmani. În anul 1997 s-a spus că Serbia nu făcuse nimic pentru a opri acest masacru, acest genocid. Și așteptam ca tribunalul de la Haga să acționeze și să zică ceva până la urmă. Ieri Rusia și-a exprimat veto față de rezoluția ONU și au fost abțineri precum cea a Chinei și a Venezuelei. Iată de ce este important ca rezoluția Parlamentului European să pună capăt relativismului și a proastelor interpretări care se fac în continuare de unele facțiuni din Bosnia-Herzegovina și din Serbia. Cred că reconcilierea și viitorul Europei în regiune pot fi garantate doar prin restabilirea adevărului și prin obținerea iertării de la victime. Pentru că e clar că toate acestea sunt redutele lui Milosevic și nu doar în Bosnia-Herzegovina. Mulțumesc și acum domnul Can. Um, Doamnă președinte, săptămâna aceasta comemorăm 20 de ani de la genocidul de la Srebrenica. Onorăm memoria victimelor și uh, aducem un tribut uh, forței familiilor lor care încearcă să obțină justiție. E o rușine pentru lumea întreagă că nu a putut ocroti civili nevinovați. Doamnă președinte, este o dezamăgire că uh, ONU nu a adoptat o rezoluție, mai ales când chiar Tribunalul Penal Internațional, Curtea ONU, a uh, recunoscut genocidul. Trebuie să învățăm lecțiile necesare și nu trebuie niciodată să lăsăm ura și răul să uh, rămână necontrolate. Comemorăm trecutul, dar trebuie să privim ferm către viitorul Bosniei. Reconcilierea rămâne un obiectiv fundamental. Este nevoie însă de justiție și adevăr pentru a atinge acest obiectiv fundamental. Datoria noastră este să ne sporim eforturile să promovăm educația, comemorarea și cercetarea despre Srebrenica și alte genociduri. Generațiile viitoare trebuie să înțeleagă cauzele acestor masacre și să clădească societăți bazate pe încredere, incluziune și celebrarea diversității. Bosnia dorește să devină parte a Uniunii Europene alături de alte națiuni pașnice. Calea europeană este cea mai bună soluție pentru viitor ca să depășim tragediile trecutului. Cerem liderilor bosniaci să facă din această țară un loc prosper și drept, pentru că acesta va fi ultimul tribut posibil pentru victimele de la Srebrenica. Suntem alături de ele. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Lunacek. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. În această sâmbătă voi reprezenta în numele președintelui Schulz acest parlament alături de zeci de mii de oameni la Srebrenica, la comemorările de la Srebrenica și a fost um, și voi transmite respectul uh, exprimat în legătură cu victimele aici în Parlament astăzi. A ne aminti de acest genocid, cea mai groaznică atrocitate după al doilea război mondial, este foarte important și mă bucur că o facem astăzi aici în Parlamentul European și regret faptul că rezoluția a fost blocată, blocată în Consiliul de Securitate al ONU. De aceea rezoluția noastră este și mai importantă. Pacea este însoțită doar de discuțiile despre atrocități, dar și de urmărirea în justiție a vinovaților. Să nu uităm um, de toate femeile care au fost victimele ale unor violuri de război, inclusiv în Balcani, lucru care nu este întotdeauna recunoscut. Trebuie să spunem și aici că nu trebuie să mai întâmple niciodată ceva asemănător cu genocidul de la Srebrenica pe continentul nostru și nici în altă parte în lume. Edustaia Picula. Mulțumesc, care cuvântul acum, domnul Picula. Președinte. Doista ne... Mulțumesc, doamnă președinte. E clar că nu trebuie să ne distanțăm din punct de vedere istoric pentru a ne da seama ce s-a întâmplat la Srebrenica. Acolo a fost un adevărat genocid și trebuie să încercăm să evităm astfel de lucruri pe viitor. Cunoaștem deja tragediile secolului 20 care au început cu Sarajevo. Secolul 20 european este plin de războaie, conflicte și diviziuni care au terminat uh, cu anul 1995 în Srebrenica. Acolo au murit 8.000 de persoane. Este o adevărată tragedie, dar și mai tragic decât atâta este că la momentul acesta, spre deosebire de ce s-a întâmplat în uh, al doilea război mondial, la acel moment existau deja Uniunea Europeană, ONU și alte instrumente care ar fi putut evita un astfel de uh, masacru uh, și aceste victime ale urii necontrolate. Iată, în ziua de astăzi, aceste victime se confruntă cu tăcerea și cu manevrele de tip politic, dar noi nu le putem uita și Parlamentul European trebuie să contribuie prin această rezoluție la lupta pentru recunoașterea victimelor. Mulțumesc! Mulțumesc! Înainte de a trece la Catch the Eye, domnul Screlleci poruka europske unije je Mulțumesc. Mesajul Uniunii Europene este uniți în diversitate. Tocmai acest mesaj trebuie să fie uh, transmis Bosniei și Herțegovinei, pentru cetățenii săi, pentru tineri, pentru pacea în întreaga regiune și pentru viitor, și pentru viitorul Uniunii Europene. Nu trebuie să uităm acum la 20 de ani de când a avut loc unul dintre masacrele cele mai cumplite, genocidul de la Srebrenica, nu trebuie să uităm, măcar pentru cele 1200 de persoane dispărute în Bosnia și Herțegovina și în alte teritorii, inclusiv în Croația. Pentru o reintegrare pașnică, trebuie să facem toate eforturile pentru a găsi toate victimele și a contribui la reconciliere în Bosnia și Herzegovina și fac apel la Uniunea Europeană, la toate instituțiile și la cetățenii de la fața locului ca să facă toate eforturile pentru o pace durabilă. Mulțumesc. Trecem acum la intervențiile spontane. Avem cinci vorbitori pe listă. Le vom da cuvântul tuturor. Începe domnul Cucan. Ďakujem domnule președinte s hlbokou úctou dnes spomíname na tých ktorí zahynuli v srebrenici pred dvadsiatimi rokmi. Eh, comemorăm astăzi pe cei morți acum 20 de ani la Srebrenica și ne exprimăm condoleanțele familiilor lor. Doliul, lor este și al nostru. Nu putem să uităm victimele de la Srebrenica. Este datoria noastră morală să comemorăm aceste evenimente. Și trebuie să spunem foarte clar că niciodată nu trebuie să se mai întâmple așa ceva. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care astăzi poartă floarea de la Srebrenica ca simbol de speranță. Și sper că împreună vom reuși reconcilierea și vom putea oferi speranță Bofniței Herțegovina. Domnul Frunzulică. Mulțumesc, doamna președintă. Doamnelor și domnilor, într-adevăr, astăzi comemorăm aici la Parlamentul European ce s-a întâmplat în Bosnia-Herzegovina și acele victime care au fost uh, asasinate. Din păcate, trupele ONU n-au reușit să-i protejeze pe acei oameni, deși aceasta era principala lor responsabilitate. Trebuie să vedem cu uh, trupele de menținere a păcii de la Națiunile Unite și activitățile de menținere a păcii pentru ca acest lucru să nu se mai întâmple pe viitor. Deplorăm de asemenea votul de blocaj al rezoluției asupra genocidului de la Srebrenica din partea Rusiei și e absolut incredibil cum poate cineva sau o țară să nege un astfel de genocid. Cei vinovați trebuie să fie aduși în fața justiției și reconcilierea este absolut uh, esențială în Bosnia-Herzegovina pentru apropierea de UE. Acest lucru n-ar trebui să se repete niciodată. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Tenoc. Uh, Doamnă președinte, la 20-a comemorare a masacrului de la Srebrenica, e important ca această tentativă de genocid la adresa a 8.000 de bosniaci să fie amintit ca cea mai mare atrocitate de acest gen de la al doilea război mondial încoace. Nu trebuie să se mai întâmple așa ceva, o mie de bărbați și băieți încă lipsesc, probabil sunt considerați, sunt îngropați în morminte nemarcate după execuții sumare. ONU nu a reușit să protejeze civilii din teritoriile pe care trebuia să le ocrotească. Și vreau să-mi exprim șocul absolut față de vetoul rusesc la încercările guvernului britanic să uh, uh, propună adoptarea unei rezoluții de către Consiliul de Securitate al ONU. Oare Rusia nu a învățat lecțiile necesare din masacrul de la Katyn din al doilea război mondial? Uh, când uh, au dat vina pe germani, nu cred că așa ceva trebuie să se mai repete. Da. Mulțumesc, domnul Ciulciuc. Mulțumesc, domnul președinte Dragi colegi, domnule comisar, atrocitățile care au avut loc acum 20 de ani la Srebrenica pot fi interpretate în multe feluri diferite, dar până la urmă înseamnă faptul că tranziția de la totalitarism la societăți democratice uh, este pătată de vărsarea de sânge. Țara mea, Bulgaria, a reușit um, această tranziție fără vărsare de sânge și este și uh, un model de împăcare interetnică. Mișcarea pentru drepturi și libertăți um, a arătat că mulți analiști au greșit. Schimbarea numelui, numelui uh, musulmanilor uh, bulgari ar fi putut să ducă la un conflict sângeros. Um, ceea ce s-a întâmplat în Bosnia-Herzegovina ne arată că în Balcani a avut loc un proces foarte dureros și Srebrenica trebuie să ne amintească că încă avem o datorie morală față de Balcanii Occidentali, care sunt acum partenerii noștri și, și uh, sprijinitorii cauzei uh, nord-atlantice. Urmează acum domnul Marinho Pinto. <coughs> Sr. Presidente, cari colegas, perante a dimensão da tragédia. Mulțumesc, doamna președintă, dragi colegi în fața dimensiunii tragediei de la Srebrenica de acum 20 de ani, trebuie să avem astăzi curajul să spunem că nu există inocenți aici. Singurii care sunt inocenți sunt victimele și membrii familiilor lor. În astfel de situații, comunitatea internațională a întârziat în recunoașterea crimelor și a întârziat uh, în a reacționa. Iată de ce omagiile pe care le aducem victimelor în ziua de astăzi ar putea fi interpretate ca un exercițiu de ipocrizie din partea noastră, pentru că autorii acestor crime atroce n-au fost încă pedepsiți. Faptul că autorii crimelor rămân nepedepsiți prelungesc și mai mult consecințele nefaste ale acestei, acestui genocid, această impunitate. Comunitatea internațională ar trebui să aducă în fața justiției pe autorii crimelor și în felul acesta victimele își vor regăsi pacea. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum dau cuvântul domnului comisar Oettinger, vă rog. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați, dezbaterea de astăzi este un semn de angajament credibil al Parlamentului European într-o a momentului acesta tragic din istoria continentului nostru, genocidul de la Srebrenica de acum 20 de ani. Participarea dumneavoastră la dezbatere arată Comisiei și Parlamentului că trebuie să comemorăm împreună victimele genocidului și toate victimele războiului din teritoriul Bosniei și Herzegovinei din perioada 92-95. Amintirea acestui trecut dramatic din vecinătatea noastră imediată ne face să ne gândim ce înseamnă realmente Uniunea Europeană. Este în primul rând un proiect de pace, o Uniune a păcii, un proiect de pace care uh, acoperă rănile adânci de după al doilea război mondial din Europa și căderea zidului Berlinului. Trebuie ca copiii noștri și copiii copiilor noștri să uh, primească acest continent unit acum. Bosnia și Herțegovina și celelalte state din regiune au o perspectivă europeană clară. Noi, Uniunea Europeană, Parlamentul, Comisia, statele membre, ă, totdeauna au subliniat acest lucru. Comisia nu va precupeți niciun efort pentru a sprijini statele din Balcanii de Vest pe calea către Uniunea Europeană ca să îndeplinească condițiile pentru a garanta un viitor mai bun generațiilor următoare. Mulțumesc mult! I have received seven. Am primit șapte moțiuni de rezoluție pentru a încheia această dezbatere. Dezbaterea se încheie și votul va avea loc